bună ziua din nou, reluăm lucrările și vom uh, avea acum un schimb de opinii cu Comisia Europeană în legătură cu negocierile dintre Uniunea Europeană și uh, aici uh, mă bucur în mod deosebit că domnul Marinescu e alături de noi. În orice caz, doamna Vălean, doamna comisar, comisara pe transporturi, ne va prezenta azi situația legislației referitoare la cerul unic european. Doamna comisar, vă mulțumesc pentru prezența alături de noi astăzi, pentru această discuție pe un subiect care ține de activitățile noastre foarte tare și care, de care ne ocupăm de acum de mai mult de 20 de ani e un subiect în legătură cu care avem așteptări uh, mari de foarte mult timp. În ciuda reducerii uh, recente din cauza COVID-19, traficul aerian mondial ar trebui să crească în anii care vin. Pe măsură ce traficul aerian se intensifică, nivelul emisiilor uh, produse de acest sector de asemenea va crește. Iată de ce Uniunea trebuie să găsească soluții imediate, rapide, atât pentru termenul mediu cât și pentru cel lung, pentru a reduce impactul aviației asupra schimbărilor climatice și pentru a moderniza infrastructura ATM europeană, pentru a o face mai competitivă și rezilientă și pentru a o face mai capabil, capabilă să anticipe viitoarele crize. Cu aducerea la zi a legislației pe, pentru cerul unic european avem o ocazie unică să ne asigurăm că această legislație va fi adoptată și negociată în termenele cele mai bune. Nu ne putem permite să păstrăm lucrurile așa cum sunt. Doamna comisar, vă voi da cuvântul 10 minute pentru a prezenta această inițiativă. Să știți că aveți posibilitatea de a interveni din nou în cursul dezbaterii. Vă rog să respectați timpul acordat, având în vedere că noi avem un uh, orar foarte uh, bine stabilit. Uh, Vom continua apoi cu uh, coordonatorii și cu ceilalți membri care vor dori să intervină. În orice caz, bun venit, doamna comisar, încă o dată la noi în comisie. Vă dau cuvântul. Mulțumesc pentru că m-ați invitat să vă prezint uh, pachetul privind implementarea cerului unic european adoptat de Comisia Europeană pe 22 septembrie. Așa cum știți cu toții, cerul unic european a fost uh, declarat prioritate încă de la început, o prioritate a mandatului meu, pentru că eu cred că uh, cu ajutorul său uh, o să aducem multe schimbări bune și un impact pozitiv asupra transporturilor noastre și asupra sectorului transporturilor. Dacă vorbim de reforma cerului unic european, este indispensabil și aș spune că e și foarte oportun pentru a contribui la redresarea aviației, care a fost, din păcate, foarte puternic afectată de pandemia COVID. Trebuie să îmbunătățim uh, uh, eficiența acestui sector, să reducem emisiile conform Pactului Ecologic European și trebuie să îmbunătățim și eficiența costurilor, să rezolvăm problemele de congestie și uh, de capacitate. Odată ce intră în vigoare pachetul acesta, vom avea o poziție mai bună, vom putea rezista mai bine la fluctuațiile cererii din viitor. Acum avem Uh, două uh, propuneri 2 uh, plus de modificare, plus o propunere de modificare a regulamentului EASA. Textele sunt strâns legate între ele și trebuie negociate împreună. Propunerea noastră se ocupă de impactul COVID-19 asupra sectorului aviației, ia seama de el, precum și de schimbările intervenite de la propunerea inițială. Multe s-au schimbat între timp, în ultimii ani am văzut uh, și extreme, și o criză asupra capacității în 2018-2019 și acum aproape un colaps, o prăbușire din martie anul acesta. Pandemia a demonstrat o lipsă de reziliență a sistemului nostru, o incapacitate de a reduce sau crește capacitatea pentru a o adapta la cerere. Uh, avem nevoie de un uh, spațiu aerian modern capabil să se adapteze la toate situațiile. Trebuie să ținem seama de întregul lanț valoric din aviație, <clears throat> astfel încât să ne atingem obiectivele din pactul ecologic. Dacă îmi permiteți acum câteva elemente din aceste propuneri. Mai întâi în legătură cu digitalizarea și datele. Digitalizarea ne va ajuta să abordăm lipsa de flexibilitate pe care o constatăm astăzi. E important să vorbim despre modificarea la scară pentru a crea o adevărată piață europeană a serviciilor de date. Un studiu recent a demonstrat că disponibilitatea transfrontalieră a serviciilor de date ne va ajuta să oferim servicii aeriene mai flexibile, uh, care să nu depindă de centrele de control aerian uh, regionale. Vom avea servicii de date și, pro, uh, și furnizori care uh, vor colabora cu centrele de control. Cum vom stimula crearea acestei piețe? Vom propune o decuplare voluntară a serviciilor de date de alte servicii de navigație aeriană, ceea ce este o modificare față de propunerea inițială care prevedea uh, o decuplare obligatorie a tuturor serviciilor, ceea ce, însemn, ce înseamnă că acum furnizorii pot hotărâ dacă vor sau nu să facă apel la alți uh, furnizori. Furnizorii de servicii europeni vor putea să intre Uh, pe piața pentru servicii de date. Dacă avem mai multe entități pe această piață, atunci reziliența va crește. Până la urmă, mai multe date ne vor ajuta să creștem și eficiența și dacă putem uh, să ținem seama de capacitatea de a face față cererii, o să evităm și blocajele în aer. Acum, în legătură cu planurile de tarifare, propunem să eficientizăm regulile economice pentru serviciile de transport aerian, îmbunătățind schemele de tarifare. Vrem o arhitectură de supraveghere cu crearea unei rețele independente europene pentru reglementatori economici, care în mod administrativ se va găsi la EASA și va colabora cu autoritățile de supraveghere naționale va exista o, departa- o partajare a sarcinilor. Uh, organismul european se va ocupa de uh, supravegherea pentru servicii de buneri, iar ce autoritățile naționale se vor ocupa de serviciile de terminal. În felul acesta, autoritățile naționale se vor putea concentra pe uh, deciziile naționale. Propunerea de completare, de modificare a regulamentului de bază EASA cuprinde uh, dispozițiile uh, de guvernanță și bugetare care vor permite EASA să preia funcția uh, aceasta de organism de supraveghere. Așadar, repet, este foarte important să discutăm cele două propuneri împreună. La nivel european, analiza noastră a arătat că integrarea uh, funcției de verificare a performanței la EASA oferă multe avantaje. Ne garanta independența și expertiza necesară, păstrând uh, costurile administrative la minim. Dacă EASA va fi PRB, um, finanțarea se va face din taxe, deci impactul bugetar pentru Uniune este uh, zero. De asemenea, reducem și amprenta de mediu a aviației și aici avem o, o propunere de a stabili uh, taxele de mediu la nivel european, să le creștem pentru cei care poluează mai mult, să le coborâm pe cei care colue... pentru cei care, care, <clears throat> cer scuze, care poluează mai puțin. Trebuie să oferim stimulente și pentru uh, companiile aeriene să investească în aparate mai ecologice, să zboare rute directe, să folosească mai puțin combustibil. Posibilita- există și posibilitatea de a introduce o, un tarif uh, unic care să permită operarea de rute directe. Nu se poate continua cu zigzagurile pe care le avem acum sau să se zboare la altitudini mai mici, adică să se consume mai mult carburant. În felul acesta, vom, crescând eficiența în, în toate domeniile, vom reduce emisiile în, to- în total estimăm o reducere de 10% a emisiilor dacă luăm aceste măsuri combinate și dacă adăugăm uh, dacă adăugăm uh, efectele pozitive ale csr 2 De asemenea, trebuie să îmbunătățim uh, dimensiunea de rețea a cerului unic european. De mai multe ori, directorul Eurocontrol ne-a arătat cum am putea consolida cooperarea noastră. Managerul de network de rețea, care este uh, în mandat până în 2029, va moderniza infrastructura ATM. Furnizorii de servicii aeriene vor uh, trebui să asigure capacitatea anunțată în planul operațional de rețea. Mai mult, rețeaua trebuie gestionată în mod colaborativ cu toate părțile acționând pentru interesul comun. În încheiere, toate aceste elemente au potențialul împreună să îmbunătățească funcționarea cerului unic european, care de asemenea va aduce și câștiguri economice mai bune, reziliență și emisii reduse. Știu că pot să mă vizui pe această comisie să acționeze rapid în legătură cu această reformă și să ne susțină în transformarea acestei reforme în realitate. Aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră, colaborarea cu dumneavoastră și uh, apreciez foarte tare faptul că domnul Marinescu este alături de dumneavoastră pentru că știu cât de importantă e pentru domnia sa această inițiativă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna comisar, și fără a pierde timp, uh, începem dezbaterea și am onoarea să dau uh, cuvântul expertului nostru în aviație, domnul Marinescu. Vă rog! I'm not the only one Mulțumesc. Nu sunt singurul expert din sală, cu siguranță. Very much. Eh, Domnule comis, doamnă comisar, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și vă mulțumesc și pentru propunerea pe care ați făcut-o după atâția ani de așteptare aici la Parlament. Dragi colegi, aș vrea să vă prezint câteva obiective. În primul rând, să ținem cont de dimensiunea pan-europeană. Crearea unui spațiu aerian european uh, ținând cont și de zonele marginale existente. Trafic optimal pentru anumite zone, astfel încât să se definească în funcție de uh, funcționalitate și nu în funcție de ordine. Deschiderea prevederilor pentru noi servicii taxe pentru plătite de companii aeriene, aeriene pe principiul non-discriminării, ținând cont de eficiența costurilor și transparență. Un, o gestiune a fluxului uh, traficului aerian mai eficace. Iată, toate acestea sunt obiectivele uh, de acum de 20 de ani care au fost uh, prezentate la momentul acela de doamna Loyola de Palacios, care era comisarul pentru transporturi. Sper că această propunere să își aducă contribuția în vederea atingerii acestor obiective. E adevărat că după 20 de ani, dar oricum e bine să o facem și acum. Mă bucur pentru că această propunere include și propuneri ale Parlamentului și Consiliului de acum 6-7 ani, printre care și PRB-ul, care a fost uh, cerut de Parlament pentru a avea un organ independent. Și chiar dacă această parte, uh, PRB-ul, este o parte nouă E ca și cum am avea o nouă comisie europeană, sunt uh, reguli foarte detaliate pe această temă, însă cred că mai avem în continuare mult de lucru la această propunere, însă multe din elementele pe care noi le considerăm necesare pentru aviație, inclusiv măsurile de redresare și procesul de ecologizare a acestui domeniu, sunt deja prezente. Așteptăm acum ca Consiliul să înceapă. Așteptăm propunerea să ajungă la Parlament și cred că vom avea o cooperare bună între Parlament și Comisie și, bineînțeles, Consiliu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Danielson. Sunteți uh, alături de noi, ne auziți? Vă rog. Mr. Danielson, press the speak button, please. Vă rog să apăsați butonul speak. Ok? Yes. Mă auziți? Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și Comisiei pentru prezența sa astăzi aici și pentru prezentarea acestei propuneri. Sper și cred să lucrăm din greu pe această temă la Parlament și să avem o cooperare mai bună cu Consiliul pentru a implementa această propunere. Aș avea patru întrebări de adresat. În primul rând, situația actuală și pandemia. Așa cum a arătat și Comisia, E clar pentru toată lumea că această pandemie va avea consecințe pe termen lung. Nu știu dacă doamna comisar n-ar putea da mai multe detalii asupra felului în care această pandemie a afectat propunerea pe care o avem astăzi pe masa negocierilor. În al doilea rând, trebuie să adoptăm uh, gestiunea pentru traficul aerian pentru a avea o soluție durabilă și pentru a face față uh, pandemiei sau consecințelor pandemiei. Vreau să întreb Comisia, considerați că această propunere de astăzi face acest lucru fără să afecteze în mod negativ uh, lucrătorii? În al treilea rând, domnul Marinescu a făcut o referință de acum 20 de ani. E clar că totul a fost blocat la Consiliu mult timp și vreau să vă întreb dacă aveți vreo reacție din partea Consiliului, cum uh, uh, prevedeți că se va desfășura totul la Consiliu. Pentru că chiar dacă problema aeroportului de la Gibraltar uh, nu este inclusă acum în dosar, ținând cont de dosarul Brexit, ce se întâmplă la Consiliu și în legătură cu noul acord verde european puteți să ne dați uh, mai multe precizări în legătură cu emisiile de dioxid de carbon, pentru că pentru mine principalul beneficiu al uh, acestei propuneri ar fi acela de a avea rute optimale, să spun așa. Am putea avea un obiectiv de reducere a emisiilor uh, de 6-7%, dar trebuie să vedem ce facem cu restul de cote care nu sunt atinse prin această propunere. Mulțumesc! Allez-y, appuyez sur le bouton. Hello? domnul Bausa Dias. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc foarte mult, doamna comisar, pentru prezentarea acestei inițiative, care este esențială pentru întărirea pieții unice europene în domeniul aviației. După cum spuneați, Cerul Unic European e o inițiativă de acum 20 de ani care din diverse motive nu s-a implementat în totalitate. Obiectivul fiind clar, strategia foaia de parcurs de asemenea, însă ce a lipsit în ultimii 20 de ani a fost tocmai voința politică. Voință politică pentru a reduce întârzierile uh, care apar în ziua de astăzi, în urma problemelor legate de traficul aerian, de exemplu, voința politică de a reduce până la 10% emisiile. Din păcate, vorbitorul se întrerupe, nu putem auzi discursul în integritatea sa. Pe de altă parte, acum trecem printr-o adevărată criză istorică. De aceea, doamna Valean, este important ca Europa să aibă un trafic aerian care să fie rentabil pentru industrie, pentru companiile aeriene și rentabil pentru noile industrii, cum ar fi, de exemplu, dronele, care sunt o adevărată realitate în ziua de astăzi. Prin urmare, sectorul aviației trebuie să fie atractiv și rentabil pentru utilizatori și pasageri. E clar că situația dramatică în urma pandemiei ar trebui să reprezintă o oportunitate pentru a reconstrui domeniul aviației, pentru a fi mai prosper. Avem nevoie de o abordare a problemei și o pregătire pentru un nivel de trafic aerian uh, pe care îl vom avea uh, pe viitor. Din partea grupului meu, din partea grupului Renew, salutăm în mod pozitiv această propunere pe care o așteptam cu multă atenție. După cum știți și am spus-o deja de mai multe ori, provocarea de astăzi uh, nu este deloc ușoară, pentru că timp de mulți ani am văzut cum statele membre nu dau dovadă, dădeau dovadă de voință politică pentru a ajunge la adevăratul cer unic european faptul că statele nu erau de acord cu uh, uh, cedarea de anumite competențe în ceea ce privește cerul unic european uh, ne-a împiedicat până acum să ajungem la reformele necesare. Așa că v-aș adresa, doamnă comisar, următoarea întrebare. Dumneavoastră, personal și comisia, cum ne puteți asigura că propunerea de astăzi va fi susținută de data aceasta de statele membre? Există un adevărat uh, angajament politic în acest sens. Știți că v-am susținut uh, din prima de fiecare dată și pentru acest proiect, pentru Cerul Unic European. Uh, reafirm încă o dată că aveți susținerea noastră și sper că împreună să reușim un lucru care pare imposibil, și anume ca statele membre și Consiliul să ajungă la un acord definitiv. Încă o dată, felicitări și succes în continuare, doamna Văleanu. Mulțumesc foarte mult, domnule Bausadias. Acum voi lua cuvântul și eu, pentru că sunt raportor din umbră la acest text. Doamna comisară, dragi colegi, salut această nouă legislație, pentru că, iată, în sfârșit uh, era și timpul să punem capăt fragmentării pe cerul unic european și să avem uh, rute mult mai optime pe cerul european. Iar Parlamentul este dispus să negocieze cu Consiliul încă din 2014. Aș dori totuși să abordez și câteva chestiuni de natură tehnică. În primul rând, acea cifră de 10% economii energetice. Colegii de la grupul Verzilor și eu am trimis uh, o întrebare pe această temă în luna mai, uh, la care încă n-am primit răspuns, așa că vă adresez din nou, doamnă comisar. Ne puteți da dovezi în legătură cu această reducere și de unde vine această cifră de 10% și uh, ce se va întâmpla cu datele obținute. În al doilea rând, această cifră ține cont de efectele de emisie în afara emisiilor de dioxid de carbon, și această cifră de 10% va fi revizuită ulterior pentru a include, de exemplu, alți parametri sau un alt obiectiv? S-a prevăzut și o astfel de posibilitate sau nu? Pe de altă parte, se face o diferențiere clară și necesară la comisie între reducerea de emisii și reducerea efectelor climatice posibile în urma zborurilor, pe de o parte, și volumul global de emisii și efecte climatice globale, pe de altă parte, care ar putea influența finalizarea cerului unic european. În încheiere, domnul comisar, cred că e clar un lucru. Cerul unic european reprezintă doar una din măsurile luate pentru ca domeniul aviației să fie uh, conform cu Pactul Verde European. Dacă ținem cont și de ce am adoptat la plenara de săptămâna trecută, o scădere de 60% până în 2030, e clar că toate sectoarele de activitate vor fi afectate. Și de aici decurge o altă întrebare. V-ați, vă veți gândi la problema derogărilor în industria aviației, care beneficiază la ora actuală și de sistemul de certificate de emisii. Și dacă se va implementa principiul uh, poluatorul plătește sau să se introducă o taxă pe kerosen, dacă uh, se vor face eforturi pentru inovare și cercetare, mai ales uh, ce se întâmplă cu energiile regenerabile. Vom avea cercetare și dezvoltare în acest domeniu, vom avea planuri care includ hidrogenul, combustibil de sinteză alternativ sau se vorbește de asemenea și de posibilitatea uh, de a avea avioane electrice, deci energie regenerabilă. Și o ultimă întrebare, veți favoriza implementarea peste câțiva ani, ce se va întâmpla cu avioanele care contaminează cel mai mult și ce se va întâmpla cu multimodalitatea în încheiere, doamna comisar, trebuie să vă reamintesc că chestiunea climatică nu poate fi abordată lăsând deoparte problemele sociale. Și tocmai de aceea consider că Comisia, și aici vreau să vă adresez această întrebare, doamna comisar, aveți de gând să luați măsuri pentru a pune capăt dumpingului social și în special problema falcilor independenți din economie, pentru că aceasta este o activitate foarte importantă. Mulțumesc! Domnule Robert Zile, vă rog, vă dau cuvântul. Vous êtes là, monsieur Robert Zile Allez-y, appuyez sur Speak button. Vă rog să apăsați butonul Speak. Da, îmi pare rău. Bună ziua tuturor. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna comisar, pentru propunerea pe care ne-ați făcut-o. Am uh, așteptat de mulți ani această propunere. Mi-aduc aminte de dificultățile întâmpinate în trecut în Comisia Tran pe marginea acestei chestiuni. Deci, scopul acestei propuneri este unul uh, excelent și, după cum a spus uh, Marian, prin, a dat un, dumnealui a dat un citat foarte, foarte pertinent și este un, sunt vești bune pentru uh, aviație, pentru modul de transport care um, este foarte important pentru piața internă. Am câteva chestiuni, am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Unele dumneavoastră v-au fost adresate deja de unii, de, de antevorbitorii mei, astfel încât o să mă refer la altele. În primul rând, uh, momentul acesta prin care trecem, uh, marcat de pandemie, sectorul uh, aviatic se confruntă cu dificultăți, veniturile au uh, scăzut, veniturile Uh, și în sectorul aviatic reprezintă o, o provocare pentru că există niște costuri fixe în acest sector, deci nu pot percepe prețuri uh, pentru o serie de elemente care își au rolul lor în cerul unic european. Deci, cum uh, evaluați situația actuală? Cum vor evolua lucrurile? Poate situația va va dura, poate această perioadă va dura câțiva ani până când uh, lucrurile se vor uh, uh, redresa. Deci propunerea dumneavoastră considerați că va deveni un avantaj sau un dezavantaj pentru sectorul aviatic. A doua chestiune. Știm că agențiile naționale uh, Um, aviatice, inclusiv cele de, de reglementare, s-au uh, opus acestei uh, propuneri, așa cum a spus uh, parțial și colegul meu din partea ieșită, considerați că există o situație pozitivă, o conjunctură pozitivă în Consiliu din acest punct de vedere. Știți că Parlamentul luptă să obțină acte delegate și în propunerea dumneavoastră, în declarația din fața mass mediei, ați spus că ar trebui să fie aprobate o serie de acte delegate, dar și de acte de punere în, în aplicare și cum vedeți uh, că se poate merge înainte cu uh, accelerarea punerii în aplicare a propunerii atât uh, în Parlament cât și în Consiliu, pentru că ar fi important ca acest proces să fie accelerat cât mai mult pentru ca propunerea să fie pusă în aplicare. Mulțumesc, domnule Zile. Doamna Cunturare, aveți cuvântul pentru 3 minute. Madame Kuntura, vous êtes là Parfait. Με ακούτε? Ah, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Doamna comisar, informațiile din sectorul uh, de transport uh, au un caracter șocant, ne șochează pentru că se pare că această criză va fi alături de noi uh, o perioadă lungă de timp. Propunerea noastră se bazează pe un studiu care analiza modul în care urma să se dezvolte sectorul aerian, uh, aerian pe viitor. Acest lucru poate reprezenta o, o problemă, pentru că dacă uh, tragem concluzia, con, putem trage niște concluzii de pe urma crizei financiare, a uh, erupției uh, vulcanice și așa mai departe, dar nu cred că putem ști care vor fi consecințele acestei crize asupra sectorului uh, aerian. Poate în 2024, dacă nu și mai târziu, se va reveni la situația din anul 2019. Deci cred că trebuie să ținem cont de consecințele pe termen lung ale acestei, uh, acestei crize. Și apoi să nu ignorăm de asemenea consecințele pe termen lung ale schimbărilor climatice, chiar dacă sunt de acord cu reducerea emisiilor de dioxid de carbon și cu reducerea întârzierilor în acest sector. Propunerea noastră um, are cât un set de măsuri care nu au nici uh, o legătură cu, um, cu măsurile de care am avea nevoie pentru a combate schimbările climatice, mă tem că acest sector va fi deschis actorilor privați, mai ales atunci când vine vorba de servicii uh, sensibile, delicate, care țin de uh, siguranța uh, transportului, cum ar fi uh, controlul um, traficului aerian. Um, oare chiar ne dorim să punem, să periclităm siguranța uh, serviciilor pentru că, în teorie, ser, aceste servicii s-ar putea ca pe viitor să scadă. Din punctul meu de vedere, uh, prețurile pentru aceste servicii sunt la nivelul corect acum. De acum invit pe colegi să intervină. Madame la comisar, vous êtes avec nous? Doamna comisar, sunteți alături de noi? Veți avea 5 minute pentru a răspunde coordonatorilor acum și raportorilor din umbră. Sunteți alături de noi? La parole est à vous. Aveți cuvântul. On vous entend, merci. Ah non, on vous voit plus. Vă auzim, dar nu vă vedem. Iată. Voilà. And you can hear me. Sper că acum puteți uh, și vedea și auzi. Vă auzim foarte bine, spune doamna președinte. Foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult. Mm, vă mulțumesc pentru sprijinul pe care l-ați uh, exprimat de la bun început. Uh, nu este doar o, o propunere a Comisiei, este o propunere la, de care s-a, la care a lucrat uh, nu doar Comisia Europeană, dar și Parlamentul European. Domnul Marinescu a menționat faptul că această propunere datează deja de 20 de ani și că nu am ajuns la etapele finale de adoptare. Acest lucru înseamnă că uh, Parlamentul European și știu, Comisia pentru Transport a cerut o, o reformă deja de mult timp. Deci suntem, din acest punct de vedere, pe aceeași lungime de undă și, așa cum mulți dintre noastre ați uh, spus, am încercat să convingem statele membre care deseori au o atitudine monopolistă când vine vorba de uh, furnizorii de servicii um, trafic aerian indiferent de situația în care ne, ne aflăm acum, va trebui să ne adaptăm schimbărilor climatice și uh, schimbărilor aduse de digitalizare. Deci, sistemul trebuie să se modernizeze, să fie mai digital, să fie actualizat. Deci, uh, Uh, trebuie să facem față acestei provocări reprezentate de digitalizare, uh, de dragul uh, congestionării, de dragul sporirii număr, numărului de zboruri în general. Și acum, pentru a răspunde mai punctual câtorva întrebări. Unii dintre dumneavoastră mi-ați, mi-ați, întrebat, mi-ați adresat o întrebare foarte pertinentă. De ce acum? Pentru că trecem printr-o uh, criză și de ce ar trebui să schimbăm sistemul în această criză în care uh, sectorul aviatic se confruntă cu alte probleme? Uh, normele care guvernează ATM-ul datează din uh, uh anul 2009. Din momentul respectiv, uh, sectorul s-a schimbat și reforma va contribui la redresarea acestui sector, la reducerea amprent, amprentei de mediu a acestui sector. Mm, este un lucru evident. În, în urma crizei de capacitate din verile Uh, anilor 2018 și 2019, ni s-a confirmat faptul că traficul aerian trebuie să fie gestionat uh, într-un mod flexibil pentru a deveni uh, rezilient și pentru ca capacitățile să poată fi folosite acolo unde este nevoie. Uh, am văzut că sistemul poate să își uh, reducă capacitățile uh, dacă dispare un zbor dacă ținem seama de faptul că întregul proces de adoptare a, pro- a propunerii, cu normele de aplicare care urmează după aceea, um, înainte, să se desfășoare înaintea perioadei de referință, înțelegem că uh, schimbările structurale cel mai devreme vor intra în, în, în uh, vigoare la sfârșitul anului 2024. Deci discutăm acum despre consecințe concrete la sfârșitul anului 2024. Deci eu sunt convinsă că până la sfârșitul anului 2024, mai mult sau mai puțin, uh, uh, vom reveni la niveluri dinaintea uh, pandemiei, când vine vorba de traficul aerian. Când vine vorba de statele membre, în decembrie anul trecut am, am început dis, discutarea acelui unic european. Comisia a fost dispusă să vină cu o propunere modificată. Am purtat o discuție uh, uh, informală cu miniștrii de resort, toți cei care au luat cuvântul uh, și-au exprimat sprijinul pentru ca această reformă să um, uh, redevină de actualitate și avem un acord uh, neoficial cu președinția germană care, și-ar dorește, care își dorește să avem o abordare Um, coordonată, adoptată până la sfârșitul acestui an. Acestea sunt așteptările mele din partea Consiliului, însă desigur și am nevoie de dumneavoastră, de toți cei implicați să exercită uh, presiuni uh, asupra Consiliului din acest punct de vedere. În ceea ce privește cele 6 sau 10%. 10% uh, vine de la Eurocontrol, 6% ineficiențele legate de ATM există și consecințe uh, create de rerutarea multor zboruri și această cifră include toate uh, emisiile de gaze cu uh, efect de seră și uh, sistemul de gestionare a traficului uh, aerian are un uh, impact și asupra reducerii um, altor uh, reducerii emisiilor altele uh, decât uh, gazele cu efect de seră, dioxid de, de carbon. Uh, eficient uh, ar trebui și în funcție de cum evoluează, cum vor funcționa aceste măsuri, s-ar putea să uh, fie nevoie să revizuim aceste uh, cifre. După cum am spus în prezentarea inițială, discutăm despre implementarea tuturor măsurilor prezentate. Zboruri directe, costuri pentru fiecare unitate, performanță, stimularea performanței Uh, folosirea unor uh, carburanți uh, mai sustenabili. Deci, pornind de la toate aceste măsuri împreună, am ajunge la un pachet cumulat de 10%. Dar rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile și s-ar putea să fim nevoiți să re- revizionăm această cifră. Cred că mi-a, expirat timpul, pentru că dacă nu aș mai putea continua. Mulțumim, doamna Valeam. Acum continuăm cu colegii parlamentari care au câte un minut la dispoziție pentru întrebări. Doamna Clun, aveți cuvântul. Sunteți alături de noi? Hear me? Yes, hello. Hi, thank you. Yes. Puteți să mă auziți? Da? Vă mulțumesc, doamnă comisar. La fel ca și alți colegi, mă bucură și salut faptul că S-a făcut această propunere legislativă, ceea ce ne permite să începem uh, acest, uh, această procedură de a schimba cadrul de reglementare, așa cum și-a, și-a dorit Parlamentul deja de mult timp și sper că nu ne vom mai confrunta cu alte obstacole politice de acum înainte. Uh, după cum am spus, cred că este o chestiune extrem de importantă pentru traficul aerian. Nu mai există frontiere terestre, există o libertate de circulație terestră și cred că și traficul aerian ar trebui să devină mai uh, eficace în aceste condiții. Dumneavoastră v-ați referit la importanța uh, procesului digitalizării din, din, din, din acest punct de vedere. Am văzut că digitalizarea a eficientizat și alte domenii. Am discutat deja, cum a spus și noastră, cu domnul Brennan în această comisie și dumnealui lui de, de mai mult timp a cerut uh, introducerea acestei legislative și sper că în următoarele luni vom putea să ne apucăm de, de treabă și nu doresc decât să-mi exprim sprijinul pentru activitatea dumneavoastră în acest punct de vedere. Mulțumesc! Liberatski, un minut. Mulțumesc, doamna Clun. Domnul Liberațchi are cuvântul un minut. Bună dimineața, mă puteți auzi? Da, Doamna președinte, dacă puteți să întoarceți uh, camera. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentare. Abia aștept să ne apucăm de treabă pe marginea acestui dosar. Marian Marinescu este un, rapor, un raportor foarte bun, care cunoaște acest dosar uh, ex, extrem de bine și abia aștept și eu să primim niște propuneri uh, care să ne satisfacă. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur Liberațion. Mulțumesc, uh, domnule Liberațion. ne ar fi plăcut să vă și vedem. Domnule Tien, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și doamnei comisar pentru că ne-a prezentat noile propuneri ca raportor din umbră Renew pe acest dosar, ne, mă bucur că putem să facem acum ceva. Și cum spunea domnul Marinescu, pe bună dreptate, a ținut seama de unele dintre cererile Parlamentului, ceea ce e foarte bine. De exemplu, uh, un PRB uh, independent, care va fi acum la EASA, e o propunere bună, mi se pare. De asemenea, ținut seama și de unele cereri ale Consiliului. Deci acum Consiliul poate să demonstreze că, că nu poate doar să invoce pretexte, ci și că poate să facă progrese pe un dosar. Trebuie să facem acest lucru pentru celul, cerul european, pentru că e nevoie de aviație verde. Cum spunea și doamna președinte, poate că reducerile vor fi de până la 10%. Pe mine chiar nu mă deranjează, sau 8 sau 6, să fie important că e o piesă importantă a uh, Uh, puzzle-ului, pe lângă uh, traficul de marfă curat și așa mai departe. Cerul unic european este o piesă importantă a puzzle-ului, cum spuneam și va fi bine să avem mai bună capacitate, o eficiență mai mare și să reducem uh, aglomerările și întârzierile folosind noi tehnologii. Deci mă bucur că vom discuta aceste lucruri, dar acum și Consiliul trebuie să facă un pas înainte. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Teller, sunteți alături de noi? Un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru că aduceți la zi această legislație foarte, foarte importantă. În creșterea eficienței rețelei este exact ce e necesar în aviație. Însă, Ghităm, votăm astăzi și, cu, și pentru uh, transportul pe căile feroviare și nu pot să nu mă gândesc că uh, de o soluție de genul acesta ar fi nevoie și în uh, căile ferate, pentru căile ferate, adică liberalizare, competi- concurență și eficiență. Dar cum nu e acest subiect acum în discuție, v-aș ruga să Uh, mutați acest principiu, să-l preluați și la uh, transporturile feroviare. Și poate la anul să discutăm despre un sistem feroviar unic european. Mulțumesc, doamna. Senora comisaria. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc, doamna comisar. E clar că sistemul aviației trebuie să fie modificat pentru a fi mai durabil, mai rezilient. De ceva timp se vede că sistemul nu mai face față problemelor actuale, așa cum s-a văzut în 2017-2018. Uh, în plus, eforturile trebuie să fie uh, armonizate cu noile obiective climatice și uh, trebuie să țină cont de foaia de curs a durabilității aviației pe care doresc uh, să atrag atenția din nou asupra ei. Trebuie să optimizăm spațiul aerian european, reducând emisiile în același timp și sperăm că aceasta să ducă și la simplificarea procedurilor de coordonare. Comisia asigură că autoritățile responsabile vor controla pentru ca planurile de randament să includă și norme de siguranță. Și mă întreb dacă nu ar fi mai bine să avem niște criterii comune pentru toată lumea în ceea ce privește furnizorii. Și o altă problemă sunt lucrătorii, pentru că aceștia sunt cei mai afectați în timpul crizelor. E probabil să apară și noi procese de restructurare și vreau să întreb Comisia dacă s-a gândit la posibilitatea de pregătire profesională și dacă s-au făcut studii de impact în ceea ce privește reafectarea acestor lucrători. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dalunde! Pe conectăm și... Nu e conectat, domnul Dalunde? Doamna președinte, mulțumesc. Doamnă comisar, ați prezentat un proiect ambițios care ne spune multe despre viitor, dar care, de fapt, uită de situația curentă, cred. Am vrea cu toții, bineînțeles, ca starea aviației să revină la nivelul de dinainte de pandemie, însă estimările cele mai optimiste spun că durata necesară pentru această revenire este de patru ani. Deci, ne întrebăm dacă cererea de deplasări cu avionul va fi la fel de mare ca înainte. Nu știm. Știm uh, acum că s-au prăbușit uh, serviciile de control aerian uh, și mă tem că problemele pe care trebuie să le rezolvăm astăzi sunt altele decât cele de acum un an. Emisiile au scăzut, nu mai avem uh, așa mari congestii, apoi digitalizarea sistemului de control nu e o problemă, în schimb Uh, distribuirea inegală a sarcinilor între statele membre și Uniunea Europeană este o reală problemă. Nu cumva există și alte probleme? Și în încheiere o să citesc doar accentul pus pe ecologizarea acestui sector al aviației. Nu cumva riscăm ca peste 4-5 ani, atunci când criza va fi trecut, uh, companiile noastre aeriene să nu fie cumva incapabile și uh, să, incapabile să concureze, chiar dacă sunt mai ecologice. Mulțumesc! Domnul Dalunde e alături de noi. Un minut, vă rog. Mulțumesc! Dragi colegi, doamnă comisar, salutăm această reformă a cerului unic european. Este nevoie de mai multă eficiență, de o situație economică mai bună pentru companii, însă trebuie să ne gândim și la perspectivele de termen lung pentru sectorul aviației. există o situație paradoxală. Dacă ceva devine mai eficient, atunci volumele nu rămân aceleași. Câștigurile în eficiență vor însemna că se zboară mai mult, ceea ce înseamnă că iarăși se generează emisii. Deci, ce măsuri dorește Comisia să ia astfel încât să nu avem uh, mai mult trafic aerian datorită câștigului de eficiență. Mulțumesc, doamna Blum. Un minut. Sar, mă alătur și eu colegilor, uh, mulțumindu-vă pentru uh, prezentarea făcută. Sigur, așa cum ați spus și dumneavoastră, uh, reforma în sectorul aviatic este indispensabilă atât pentru redresarea economică și socială ca urmare a crizei, dar și pentru faptul că această um, reformă în domeniul sectorului aviatic și mă refer la propunerea privind cerul unic european, european este o măsură cheie în reducerea emisiilor de uh, dioxid de carbon și atingerea obiectivului climatic. De aceea uh, Ehm, aș dori eh, să vă întreb, pentru că ați spus că aveți în vedere o schemă de stimulente pentru industrie, asta înseamnă investiții atât publice cât și private și care sunt benefice, în special în perioada de tranziție, eh, atât pentru companii cât eh, și pentru lucrători, dacă ați stabilit deja care sunt prioritățile privind investițiile pe măsurile uh, necesare până în momentul de față, având în vedere că sperăm ca până la sfârșitul anului bugetul uh, Uniunii Europene să fie finalizat. Mulțumesc! Merci beaucoup, madame. Mulțumim, doamna Plumb. Domnul Vitenu, vă rog. Sunteți alături de noi? Vă rog. Mulțumesc, mă auziți? Allez, on recommence. Începem din nou. Da, acum am rezolvat. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar, mulțumesc de asemenea pentru prezentare. Noi am susținut cerul unic european încă de la început și o vom face și pe viitor. Trebuie să ținem seama și de faptul că sunt deja rezultate. Cerul unic european corespunde obiectivelor de la început. După un deceniu avem un spațiu unic, însă acum eforturile trebuie concentrate pe acțiuni care să ducă la reducerea amprentei asupra mediului prin digitalizare. Economiile trebuie să fie prim, principala noastră prioritate. Sistemele de management trebuie analizate și supuse unei valori de impact uh, detaliate și de asemenea unei analize cost-beneficii. trebuie respectate și toate standardele și ar trebui să includem o finanțare mai bună a aeroporturilor pentru că întârzierile din trecut erau generate în bună măsură și la nivelul acestora. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Grapini. de Nu aveți cameră, dar puteți să vorbiți în engleză. Ne auziți, doamna Grapini? Nu, nu este conectat. Având în vedere aceste întrebări ale colegilor mei, doamna comisar, mai sunteți alături de noi? Da? Vă voi da din nou cuvântul, preț de 5 minute, pentru a trage concluziile și răspunde. Alors maintenant, je demande, voilà, je vais donner la parole à Madame la Commissaire. Voi da cuvântul doamnei comisar. care va putea răspunde și trage concluziile. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru că ați menționat uh, și angajații. E o chestiune menționată și în prima rundă de discursii, dar n-am avut timp să răspund. Deci voi începe acum cu aceasta. Bineînțeles, o reformă, o modernizare trebuie să țină seama și de lucrători și de personal, altfel nu poate avea succes. Așadar, având în vedere această propunere, știți că regulamentul prevede un mecanism de consultare pe toate aspectele legate de implementarea regulamentului. La fel se întâmplă și cu EASA. În chestiuni ce privesc uh, concedierea, acesta, uh, licențierea, am cer scuze, de asemenea, există și un grup de experți care se ocupă de dimensiunea umană a cerului unic european. E un lucru care se regăsește în propunerea noastră. Trebuie să se facă uh, recomandări Comisiei Europene. Există un comitet de dialog social uh, care rămâne în uh, acest regulament și, de asemenea, reprezentanții personalului au contribuit la elaborarea planului principal de introducere a noilor tehnologii și partenerii sociali și grupul de experți pentru dimensiunea umană a cerului unic au început să pună la punct o foaie de parcurs comună în legătură cu aspectele umane și sociale ale cerului unic european. Deci abia aștept să trecem la aceste eforturi, această cooperare și pot să vă asigur că uh, Vrem să ținem seama de toată lumea pentru că e vorba de lucrători foarte calificați și apreciați și e foarte bine să îi cooptăm pe toți. Mai era o întrebare, cum să îmbunătățim eficiența? În primul rând, e vorba de consolidarea rolului managerului de rețea, pentru că aceasta înseamnă mai multă cooperare în cadrul rețelei, în ceea ce privește luarea deciziilor și apoi managerul de rețea ar trebui să gândească mai bine proiectarea spațiului european, care va duce la mai bună eficiență. Apoi trebuie să asigure capacitatea anunțată, deci gestionarea uh, asigurării capacității în rețea va contribui la eficacitate. Apoi monitorizarea, supravegherea implementării și uh, desfășurării infrastructurii vor contribui și ele. Acestea erau câteva idei în legătură cu creșterea eficienței, dar doamna președinte m-ați întrebat dacă cerul unic european este suficient uh, pentru a susține o mobilitate inteligentă pentru viitor în aviație. Cu siguranță nu e doar un pas și doar o componentă nu poate realiza toate problemele de emisii din aviație. Și, cum spuneați, cred că veți susține și dumneavoastră ideea. Avem nevoie de un set întreg de măsuri uh, care va include și măsuri care pe termen scurt vor duce la creșterea traficului. Apoi uh, trebuie să ne ocupăm de combustibil pentru aviație. Vom avea o propunere care va veni în februarie 2021, la care lucrăm acum. Apoi investiții în cercetare și dezvoltare, uh, avioane mai bune, uh, planuri pentru viitor. Vorbesc de un avion electric, dar mai ales avioane care să folosească hidrogen ca și combustibil. Apoi, în legătură cu EU ETS, avem o reducere progresivă a certificatelor gratuite și Corsair, la nivel internațional, uh, contribuie de asemenea. Și iată, deci, cerul unic european e doar o parte a acestei povești și vă invit să lucrăm împreună la măsurile pentru viitor. Vom avea ocazia să discutăm de altfel și în contextul strategiei pe care o voi prezenta până la finele anului și cu siguranță vom avea o discuție foarte interesantă în Comisia TRAN. Cineva vorbea de costuri și despre ATM și despre faptul că poate acum nu e un moment foarte propice pentru a adăuga noi cereri de, de cheltuieli de fonduri furnizorii de servicii de date aeriene, de exemplu, uh, ar trebui să contribuie la reducerea costurilor din 2030. Pregătim un studiu ce va fi publicat pe acest subiect și apoi noul PRB. Bineînțeles, pe de o parte include uh, o resursă foarte mică, 0,07% dar acestea sunt compensate de economiile generate de noul model și de avantajele aduse de acesta. Deci, ideea e că vom reduce costurile pentru ATM. Mai sunt observații și în legătură cu evaluarea de impact. Dacă am analizat cu atenție. Evaluarea de impact a fost făcută pentru propunerea din 2013, dar noi acum avem un document de lucru al Comisiei care ține seama și de situația actuală generată de pandemie. Și de aceea, de exemplu, am introdus un element, uh, cum ar fi uh, aducerea la scara sistemului, care ar trebui asigurată. Și ceva și despre siguranță pentru că ni s-a spus dacă introducem și avioanele private, poate apar probleme de siguranță. Da, siguranța este o prioritate și supraveghetorii naționali vor avea nevoie și de certificate de siguranță, dar și economice pentru a funcționa. Nu, ă, furnizorii de servicii vor ă, avea nevoie cu siguranță de un certificat economic pentru a funcționa și de unul de siguranță. Deci luăm cu siguranță în, în calcul aceste lucruri. Și o observație a doamnei Thaler acum, privind un spațiu feroviar unic european, cred, bineînțeles, că aceleași principii pot fi preluate. S-au făcut multe cu al patrulea pachet pentru uh, căile ferate deschiderea piețelor, interoperabilitate, certificarea europeană, însă ce spun de fiecare dată când văd orice ministru sau reprezentant al unui stat membru este vă rog, vă rog intensificați uh, implementarea pachetului pentru căile ferate, pentru că altfel producem, discutăm degeaba, producem legislație bună pentru nimic. Deci vă rog să ajutați Comisia să convingă statele membre că trebuie să ia în serios partea de implementare a pachetului al patrulea feroviar pentru a avea un spațiu unic feroviar european. Și acum, uh, la anul, uh, abia aștept să participați cu ideile noastre la programele noastre pentru a ne concentra pe acel spațiu feroviar unic european. Mulțumesc, sper că am răspuns cât de cât tuturor. Mulțumesc că m-ați invitat. Merci beaucoup, Madame la Comisie. Mulțumesc doamnă comisar, puteți uh, conta pe susținerea noastră și pentru a veni cu noi idei și pentru a promova această reformă pe care ne dorim cu toții pentru a ajunge la un acord înainte de sfârșitul lunii decembrie și, bineînțeles, vă vom ține la curent, curent în legătură cu următoarele etape. Înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, aș vrea să vă spun care sunt rezultatele la amendamentele prezentate astăzi, la raportul doamnei de Parne. Uniunea Europeană a Căilor Ferate. Toate amendamentele și uh, compromisurile au fost adoptate, 24, 95, 117 și 185 au fost adoptate la avizul domnului Robert Villot, uh, o facilitate pentru reluarea rezilienței, s-au adoptat amendamentele și compromisurile, amendamentele 38 și 202. Avizul domnului Ferreira, noua strategie europeană în favoarea IMM-urilor, amendamentele sunt adoptate, de asemenea compromisurile. Dragi colegi, doar două comentarii suplimentare pe care aș dori să le fac. Câteodată în uh, voturile pe care le trimiteți, uh, uitați să semnați sau uh, întârziați cu votul. Și eu n-am nicio problemă să accept astfel de întârzieri, dar, dar dacă votați, nu putem avea o oră jumate de întârziere. Așa că astăzi aș putea să fac o excepție, dar uh, Vă atrag atenția că este ultima. Începând de astăzi nu vom mai avea excepții, derogări de la regulă în legătură cu întârzierile, cu ora la care am stabilit încheierea, finalizarea votului sau semnături. Domnule Marinescu, doreți să interveniți? Dacă îmi permiteți, doamnă președintă, câteva comentarii. Mulțumesc. În special, ce face Consiliul? Cred că Consiliul a trebuit să treacă la, la lucru pentru că propunerea Comisiei uh, se bazează pe niște studii și consultări care au fost făcute la nivelul statelor membre cu toți actorii implicați și s-a uh, raportat că aici sunt reprezentați chiar toți actorii, inclusiv sindicatele. Deci Consiliul ar trebui să plece de la această bază cu sau fără pandemie, oricum acesta este viitorul industriei aviației. Deci uh, trebuie să facem ceva, e adevărat, uh, în contextul pandemiei, dar oricum ar trebui să facem ceva. În primul rând, statele membre trebuie să adopte decizia la Consiliu pentru a avea o abordare armonizată legată de pandemie. Pe de altă parte, sunt de acord. Trebuie să facem mai mult, pentru că cerul unic european este doar o parte din tot ceea ce trebuie să facem. 10% a fost adoptat acum pentru că există un număr redus de zboruri, emisiile au scăzut, dar oricum trebuie să facem mai mult cât privește combustibilii durabili, cercetare și dezvoltare, și, doamna președintă, ar trebui să analizați cu atenție ce face Digi Research cu actul de bază. Să vedem dacă pe de o parte ne cer ecologizare și pe de altă parte nu cumva lipsesc fondurile pentru cercetare, pentru Green Sky și altele, după cum știți foarte bine. Pentru că se lucrează cu ușile închise, dar cu adevărat închise. Nimeni nu știe ce se întâmplă acolo Poate astăzi uh, s-a făcut ceva cunoscut uh, la nivelul comisiei. Ați uh, făcut o referință și la trenuri și sunt de acord, dar știți că de la Viena la Bruxelles, trenul de noapte, bine cunoscut, 11 ore, nu, așa ceva nu se poate. Deci dacă vrem să trecem la calea ferată, chiar avem nevoie de un alt sistem de cale ferată. Și atunci, bineînțeles, se va trece la tren. Iată care sunt nevoile în ziua de astăzi și câteva comentarii pe care țineam să le fac legate de acest dosar. Privatizările, de exemplu. Nu sunt incluse privatizările în acest dosar. Și furnizorii de servicii naționale, uh, câțiva dintre ei au probleme. Deci nu suntem neapărat împotriva oamenilor, e vorba de viitorul nostru și trebuie să o facem. Comisia spunea că acum, în urma pandemiei, trebuie să utilizăm banii pentru a trece înspre uh, digital și spre verde. Și Cerul Unic European face ambele lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Marinescu. Mulțumesc pentru toate aceste comentarii uh, pertinente. Aveți susținerea mea. În primul rând, uh, trebuie să facem, uh, să, să deblocăm situația la Consiliu, ceea ce e foarte dificil și în următoarele săptămâni voi propune o inițiativă în calitate de președintă cu ajutorul coordonatorilor. Vom uh, scrie direct Consiliului pentru ca acesta să se activeze pe această temă. În al doilea rând, o problematică din ce în ce mai mare la nivelul teritoriilor sectorul aviației se confruntă cu o adevărată criză socială și economică, lucru pe care nu îl putem permite și de aceea trebuie, așa cum spuneați și dumneavoastră, să ne gândim în ziua de astăzi, de exemplu, abordăm sectorul turismului, să vedem cum putem transforma acest domeniu, vorbeați despre cercetare și dezvoltare, cum putem să însoțim această transformare, să o ajutăm și uh, ar trebui ca DG uh, Research să vină cu idei concrete. Aici totul e legat și de finanțare. Secolul 21. Ar trebui să fim foarte atenți și domnul în ultima oară, cred că a făcut un comentariu în acest sens. Dar cred că la momentul acesta Uh, sectoarele economice nu ar mai trebui să fie concurente unele cu altele. Dacă dorim o tranziție ecologică, trebuie să existe o legătură între ele. Dacă vrem să trecem de la avion la tren, atunci, într-adevăr, trenurile, cum spuneați și dumneavoastră, trebuie să fie modernizate și accesibile tuturor. Deci, într-adevăr, domnule Marinescu, aveți dreptate, ne așteaptă foarte mult de lucru. Va trebui să ne punem la treabă împreună. Domnule uh, Vandervil, nu vă văzusem. Bun venit aici în uh, sânul uh, comisiei noastre. Sper că sunteți bine și continuăm acum cu următorul raport asupra conectivității și legăturile sau relațiile dintre Europa și Asia. Proiectul de aviz este al domnului Jambatski. Domnule raportor, aveți 3 minute la dispoziție. Termenul pentru amendamente este 14 octombrie la ora prânzului, la orele 12. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. Raportul meu uh, vorbește despre conectivitate și relația între UE și Asia. Mai am, în afară de raport, și câteva alte idei pe care le voi introduce sub formă de amendamente, dar în principiu totul se află deja în text. Această relație între UE și Asia este uh, fundamentală, așa cum se arată în primul aliniat al raportului. Aș vrea să atrag atenția aici asupra competenței comisiei noastre, pentru că, conformitate cu regula 57, comisia noastră poate interveni în chestiunile uh, de uh, conectivitate în domeniul transporturilor, are exclusivitate. De aceea, uh, cred că trebuie să introducem amendamente care țin de competența noastră. AFET are un raport din proprie inițiativă și noi ne exprimăm pe partea care are legătură cu transporturile. Am avut deja o întâlnire cu domnul Buticoifer, care este raportorul din partea verzilor la AFET și sunt convins că Uniunea Europeană ar trebui să fie promotorul acestei relații și termenele stabilite pentru astfel de inițiative sunt absolut esențiale. Trebuie să ținem cont și de dimensiunea externă și de Balcanii Occidentali, care sunt un potențial deosebit pentru un nou punct de plecare spre Asia. Între timp am avea și alte strategii care ar putea fi testate și ar trebui să respectăm în același timp și obiectivele de mediu și să ne ajutăm partenerii pentru a impune limite asemănătoare. Transportul aerian este de asemenea de competența noastră și ar trebui să avem un cuvânt de spus, cel puțin în măsura în care ne privește, dar și să lucrăm cu alți actori la nivel diplomatic. Mai multe aliniate se referă la transporturi, transportul maritim, chestiuni de securitate, administrative și alte chestiuni importante pentru acest domeniu. Vorbim și despre relațiile problematice cu Uniunea Europeană, Turcia, China, Rusia. Uh, toate aceste cazuri trebuie analizate la nivel diplomatic cu obiectivul global ca independența UE să fie menținută și să aibă un rol primordial. Aștept să avem uh, o muncă constructivă pe acest uh, aviz și să putem încheia runda de negocieri. Dacă e nevoie, putem organiza în engleză și o întâlnire între raportorii din umbră. Bineînțeles, vom analiza compromisurile și votul final probabil va avea loc, așa cum spunea și doamna președintă, pe 3 noiembrie, pentru că Comisia AFET dorește ca votul să fie în decembrie. Avem destul timp pentru a introduce amendamente în textul nostru și, bineînțeles, voi monitoriza cu atenție situația, voi aștepta toate uh, sugestiile și răspunsurile din partea voastră. Mulțumesc! Domnule Deli, vă rog, uh, dau cuvântul raportorilor din umbră. Mulțumesc, doamnă președintă. Cât privește acest uh, aviz, în primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru un punct de plecare foarte bun. E un, un aviz scurt și probabil că vă așteptați la destule amendamente, pentru că este o temă de actualitate. Strategia Comisiei este de acum 2 ani doar, dar ținând cont de uh, situația COVID, uh, care a influențat problema conectivității, cred că e foarte bine să abordăm această tematică. În ceea ce privește amendamentele eventuale pe care le-am putea aduce. Ar trebui să se întărească criteriile tehnice uh, de siguranță, interoperabilitate și posibilitatea de a acorda mai multă importanță căilor ferate, pentru că aceasta are un potențial deosebit. Dacă ținem cont că 90% din uh, marfuri sunt uh, transportate pe mare sau prin aer. Mm, Parteneriatul cu uh, parteneriatul estic și din Balcanii Occidentali este de asemenea important pentru noi, uh, dacă ținem cont și de contextul uh, asiatic. Ar trebui să utilizăm mai mult tenteurile și să avem o adevărată sinergie cu țările și organizațiile din Asia, pentru că sunt foarte multe dintre ele începând din Caucaz, din Orientul Mijlociu, țările din Est, India, China și așa mai departe, deci Asia în general, cu un potențial enorm pentru noi. Comisia AFET probabil că va avea o abordare de natură politică uh, și noi ar trebui să ne limităm pe cât posibil la problema transporturilor. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule Danielson! sunteți alături de noi, vă dau cuvântul pentru un minut. Yes. Uh... Vă mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc și raportorului. Am fost rugat să intervin în numele raportorului nostru din umbră, din partea și de care nu a putut să participe la această uh, reuniune. Asia are o uh, un potențial imens pentru Uniunea Europeană și din punct de vedere al uh, sectorului uh, transportului. Relațiile UE-Asia sunt importante nu doar pentru economia noastră, dar și pentru promovarea principiilor pe care se bazează Uniunea Europeană dincolo de frontierele noastre. Deci este important pentru grupul nostru ca cooperarea noastră să se bazeze și uh, pe și să promoveze transparență, durabilitate, bună guvernanță și pentru ca durabilitatea să fie promovată în Asia, Um, dacă acest lucru se va întâmpla și în Asia, va fi foarte important pentru a combate schimbările uh, climatice. Și astfel am sprijini și uh, eforturile Asiei de a atenua consecințele schimbărilor climatice. Când vine vorba de coridoarele TNT, ar trebui să existe și inițiativă de conectare a uh, canalelor, rutelor TNT cu uh, rutele principale din uh, Asia. Aceste interconexiuni ar trebui să fie uh, sigure, transparente și durabile peste tot în lume. Anders ar dori să mulțumească Comisiei, uh, rap- celorlalți raportori din umbră și raportori, raportorului și abia așteaptă să colaboreze cu, uh, cu toții pe parcursul uh, activității până când va fi adoptat acest dosar. Mulțumesc, domnul Bau Diaz. Uh, take the floor on behalf of Pierre Kaskin, a Renew Mulțumesc. Iau cuvântul uh, în numele raportorului din umbră din partea Renew. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc Comisiei pentru că a publicat această comunicare. Este foarte important să ne ocupăm de elementele principale ale acestei conectivități între Europa și Asia, însă avem nevoie de, de o conectivitate uh, durabilă. Însă, din păcate, comunicarea este puțin prea vagă, fără măsuri concrete și aș încuraja Comisia să treacă la acțiuni pentru a se asigura că aceste principii sunt respectate de toți partenerii noștri. Datorită investițiilor masive asiatice în Europa, este extrem de important să avem un sistem global și cuprinzător de guvernanță pentru a exista uh, schimburi comerciale um, on, um, echitabilă uh, pe plan uh, global. Principiul reciprocității este foarte important, fără de, fără de el nu va exista o egalitate de șanse um, eur, um, și întreprinderile europene nu trebuie să fie discriminate. Când vine vorba de Uh, modurile diferite de transport, indiferent de care ar fi acestea, toate acordurile încheiate cu partenerii, partenerii asiatici ar trebui să, include, să includă chestiuni privind uh, legate de uh, schimbările climatice. Ar trebui ca aceste acorduri să se bazeze pe o evaluare a impactului acestor acorduri asupra, printre altele, mediului înconjurător. Mulțumesc! mereu mă întreb dacă mingile de tenis sunt semnate de domnul Nadal. Nu știu dacă vă pasionează. Continuăm discuțiile și dau cuvântul doamnei Alemeța. Este alături de noi în numele verzilor. Soyez la bienvenue dans notre commission, chers collègues. Bun venit în comisia noastră, dragă colegă. Thank you. Can you hear me? Mulțumesc, mă puteți auzi? Da, vă auzim foarte bine. Vă mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. Aș dori să mulțumesc uh, cu toată sinceritatea raportorului domnului uh, Giambaschi pentru prima variantă prezentată acestui uh, aviz. Salutăm um, apelul lansat de a sprijini principiile importante pentru Uniunea Europeană în sectorul uh, trans, uh, transportului și să promovăm conectivitatea în domeniul, transport, uh, în domeniul transportului dincolo de frontierele europene, dincolo de uh, coridoarele TNT, printr-o cooperare durabilă cu partenerii din Asia. Uh, Salutăm și atenția conferită necesității de a colabora cu partenerii asiatici din punctul de vedere al atenuării impactului schimbărilor climatice asupra sectorului uh, transportului aerian. Ne-am dorit să ne axăm și mai mult pe soluții durabile pentru mediul uh, înconjurător. Impactul uh, Uh, mediului, a potențialelor colaborări în domeniul transportului cu partenerii asiatici trebuie să se ridice la standarde europene asemenea criterii și promovarea principiilor europene ar trebui să fie însoțită de o condiționalitate uh, concretă. Și transportul maritim ar trebui să facă obiectul unui sistem de comercializare a emisiilor. Ar trebui să există o planificare integrată și o colaborare cu uh, rețelele uh, de transport asiatice. Ar trebui ca proiectele existente de infrastructură să fie incluse cât mai mult în aceste relații de exemplu, cu proiectele existente din uh, Centrul Asiei și din uh, India. Ar trebui să dedicăm o atenție mai mare în acest proiect de, de aviz sectorului uh, feroviar, unde cred că există un potențial imens de dezvoltare. Acestea fiind spuse, eu sunt încrezătoare că vom lucra foarte bine, că vom obține un rezultat foarte bun și mă bucur să conlucrez cu toții pe marginea acestui dosar. Vă mulțumesc! Madame Laïda Chebi, est-ce que vous êtes avec nous? Mulțumim, doamna Laida și Bi, sunteți alături de noi? Allez, appuyez sur le... Vă rog să apăsați butonul. Speak. Speak. Vous m'entendez, vous me Mă auziți, mă vedeți? Bună ziua, Leila Șabi, la mulți ani cu mică întârziere. Mulțumesc. Aveți cuvântul. Bună ziua tuturor. Bună ziua, dragi colegi, domnule raportor. Raportul uh, invită la o mai mare conectivitate în sectorul transporturilor între Uniunea Europeană și continentul asiatic, care se declină maritim, aerian și terestru. Pe partea aeriană se invită la o nouă reciprocitate, dar transportul uh, aerian a scăzut mult cu pandemia și acest lucru ar trebui să ne invite să fim mai precauți când facem astfel de invitații, cu atât mai mult acordurile aeriene pot favoriza o concurență neloială, mai ales în ceea ce privește condițiile de muncă. Acum la transporturile maritime. Se vorbește mult despre transporturile de mărfuri afectate de criza COVID. 400 de mii de marinari s-au găsit, uh, au fost prinși de pandemie pe mare sau în diferite porturi și lăsați acolo. Uh, și ar trebui să evităm să se reproducă astfel de drame când ne vom confrunta cu alte crize. Și în încheiere, în legătură cu transporturile terestre, există mult entuziasm pentru modernizarea căilor care ne conectează cu Asia, cu China, mai ales uh, inițiativa, inițiativele ce țin de noul drum al mătăsii. Dar se pun niște întrebări. Mai întâi, în legătură cu uh, <clears throat> Uh, activitățile unor grupuri chineze care urmăresc interese economice, dar și politice și mă refer mai ales la portul Pireu, cumpărat de China. Apoi, în ce condiții, la ce prețuri, uh, în ce condiții de îndatorare uh, vrem să ne lăsăm porturile pe mâna altora, Iată mize importante pentru suveranitatea noastră și pentru funcționarea democrațiilor noastre. Știți că China construiește acum o linie uh, de viteză mare între Belgrad și Budapesta pentru 3,2 milioane de euro și uh, contractul este clasificat secret de stat. Știm doar că un miliardar uh, va recupera, recupera o parte din banii pentru acest contract și de aceea invităm la multă prudență și vigilență. Mulțumesc! Mulțumesc, Leila Șabi. Acum voi da cuvântul preț de două minute reprezentanților de Move. Să vedem cine intervine. Allez-y, la parole est à vous pour... Vă rog, aveți două minute. Well, thank you very much. Thank you for. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că m-ați, mi-ați dat cuvântul. Ne bucură că avem această ocazie de a, a avea un schimb de opinii cu Comisia pentru Transport și mulțumesc uh, președintele acestei comisii, Karim Adeli, pentru această invitație. Noi salutăm contribuția adusă de Comisia Tran prin acest uh, uh, proiect de aviz la raportul din propria inițiativă privind relațiile între Uniunea Europeană și Asia. Transportul este un pilastru esențial al uh, conectivității pentru că permite interrelații umane. Când vine vorba de mm, strategia UE, uh, Asia, noi promovăm valorile europene, accesul la piață, conectivitate bazată pe norme, egalitate de șanse și conectivitate mm, cu caracter durabil. Am luat notă de proiectul de aviz al Comisiei pentru Transport și um, am văzut că cunoașteți multe din, dintre inițiativele Comisiei Europene, inclusiv implementarea uh, strategiei în lumina acestor principii uh, călăuzitoare, extinderea coridorilor TNT, menționate de mai mulți dintre dumneavoastră astăzi și în uh, vecinătatea balcanică și estică, negocierea acordurilor um, aviatice, inclusiv uh, primul acord de transport aerian între două blocuri UE și Asia și interconectivitatea cu China, mai ales în condițiile în care mm, ne pregătim să lansăm primul, prima evaluare a impactului cuprinzătoare a acestui, uh, acestui sector. Și Vom avea și discuții cuprinzătoare la nivel tehnic cu câțiva parteneri uh, asiatici. Și aș dori să vă spun și câteva, uh, câteva observații legate de elemente concrete din acest proiect de aviz. Structura de conectivitate mm, are deja o structură cuprinzătoare din foarte multe puncte de vedere, inclusiv conectivitatea durabilă. Punem, punem accentul mai degrabă pe calitate și nu pe cantitate. Deci ni se pare că este foarte important să ne uh, axăm pe uh, durabilitatea din multe puncte de vedere, de mediu, fiscal, uh, social și așa mai departe. Am, v-am mulțumit dacă ne spune mai în detaliu care sunt intențiile, intențiile Comisiei Tran în momentul în care cere un uh, mecanism eficace de guvernanță. Aș dori să vă aduc aminte că uh, uh strategia privind intercone- interconectarea UE uh, Asia este guvernată de sistemul de guvernanță încheiată cu mai mulți parteneri. În aliniatul 2 se spune că am avea nevoie de o inițiativă de transport cuprinzătoare, astfel încât coridoarele TNT să fie conectate cu rețele de infrastructură în transport în, din Asia. Există un, un studiu comun uh, cu China, după cum am spus, privind uh, coridoarele de transport feroviar durabile, am făcut acest anunț în comunicarea din anul 2019 uh, și este o inițiativă deja lansată. Poate s-ar putea face trimitere la revizuirea în um, desfășurarea regulamentului TNT, planul uh, legislativ propus pentru anul 2021 și, cu ocazia acestei reviziri, uh, dimensiunea externă se va bucura de atenția cuvenită, inclusiv legătura cu alte inițiativă cuprinzătoare de, de transport pentru a găsi aceste sinergii între coridoarele TNT și rețelele de transport um, de infrastructură din Asia. În ceea ce privește uh, domeniul maritim, proiectul de aviz cred că ar putea să reflecte mai bine activitățile din Comisia Europeană. Și ultima observație legată de um, oportunitatea ca prin acest aviz să se facă trimitere și la implementarea conectivității în contextul pandemiei COVID. În acest context, poate ar fi bine dacă ar fi introdus un uh, alineat final care să insiste asupra importanței unei abordări globale, coordonate pentru a păstra conectivitatea și pentru a ne asigura că uh, Uh, lanțurile de furnizare, de transport rămân sigure și deschise. Și suntem de acord cu cele spuse de antevorbitorii mei vis-a-vis -vis de situația grea a marinarilor care trebuie să fie percepuți ca lucrători de importanță vitală. Și Uh, vă mulțumesc, doamnă președinte, și vă stăm la dispoziție, inclusiv cu sugestii de a textului, dacă considerați că este nevoie. Vă mulțumesc. minute, Mulțumesc că ați depăsit cele două minute cu cinci, dar era nevoie de așa ceva. Eu cred că oricum și grupul verzilor va depune un amendament în legătură cu problema uigurilor. Nu putem accepta ca o comunitate din care Ah, ca o comunitate să fie distrusă de proiecte ce țin de noul drun al mătăsii. Europa nu poate accepta această situație și trebuie să găsească o soluție. Vă spun, dragi colegi, trecem imediat. Nu. Domnul ah, Domeschi, um, da, uh, rămânem uh, uh, în discuții și nu mai insist acum pentru că știu că nu avem timp. Mulțumesc, domnule Giambaschi. Votul la distanță. V-am spus care sunt rezultatele și acum vom trece la voturile finale pe raportul doamnei Dupanea, Anul European al Căilor Ferate apoi eh, decizia de a lansa negocieri interinstituționale, apoi stabilirea unei facilități pentru eh, unui fond de redresare și reziliență și pe strategia europeană privind IMM-urile. Verific vorumul. Vorumul este atins și aveți până la ora 17 timp să transmiteți buletinele și rezultatele finale vor fi comunicate pe site-ul Comisiei TRAN. Vă repet, nu voi accepta voturile dacă nu sunt semnate sau dacă întârziați. Ora prevăzută e lege. Am spus acest lucru și acum trecem la punctul următor și anume drepturile călătorilor cu trenul. O să încheiem, dragi colegi, trialogul. Am terminat trialogul săptămâna trecută. Am încheiat deci negocierile cu președinția germană și domnul Danielson, care va locui pe domnul Liberatski, care nu poate fi de față, o să ne facă o prezentare, o scurtă prezentare. Domnul Danielson, sunteți gata? Aveți cuvântul. Yes, uh, thank you. Vă mulțumesc. O să mă refer în numele raportorului, așa cum a spus și dumneavoastră, în numele domnului Liberaschi Boguslav, care nu poate fi alături de noi. În primul rând, permiteți-mi să îi mulțumesc eu personal lui Boguslav și raportorilor din umbră, întregii echipe a Parlamentului European care s au ocupat de acest dosar și care au reușit în cele din urmă să obțină un acord. Aș dori să menționez pe scurt câteva puncte Uh, importantă pentru Boguslav și care aduc uh, o îmbunătățire pe plan european. Vom avea un sistem dedicat persoanelor cu mobilitate redusă în toate trenurile, cele regionale și cele de, de distanță, pe distanță lungă, cu o renotificare a, a călătoriei de doar 24 de ore, de la 48 de ore, cum era înainte. Uh, de la o întârziere de 100 de minute. Există dreptul de rerutare și pe alte mijloace de transport, fără niciun fel de cheltuieli uh, suplimentare pentru, uh, pasa, pentru pasageri. Va exista un uh, minim de patru spații de, pentru biciclete în, în trenuri. Va exista și obligativitatea partajării uh, informațiilor pentru ca uh, informațiile relevante să ajungă la pasageri. Deci uh, aș mai spune și, sunt, și cred că și Boguslav ar fi de acord. Dar spune, drept urmare, că, din păcate, Consiliul a fost foarte dificil a fost foarte dificil de, de negocia cu Consiliul pe, pe toate aceste chestiuni. Din anumite puncte de vedere, nu a dat dovadă de același uh, sprijin, de, de aceeași sprijinire a drepturilor consuma, consumatorilor ca și Parlamentul European, dar Boguslav și restul echipei au depus toate eforturile, au făcut tot ceea ce a ținut de ei să obțină cel mai bun acord pentru Parlament și sper că acest acord va fi aprobat și de restul colegilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Danielson. Alți raportori din umbră doresc să intervină, deci mai întâi un minut, doamna Deparni. Sunteți uh, conectată? Aveți cuvântul. Bună ziua, Ana. Bună ziua, Karima domnule Liberațchi și uh, dragi colegi din întreaga echipă, toți raportorii din umbră pe acest proiect. Uh, într-adevăr, am parcurs un drum lung, am avut uh, greutăți mari pe acest drum, pe dosarul ace- în dosarul acesta privind drepturile călătorilor cu trenul. Eu trebuie să spun sincer, sunt dezamăgită de rezultate. Începusem cu o poziție progresivă bună a Parlamentului, care mulți ani a fost lăudată și uh, la care munciseră toate partidele mult și Consiliul, din păcate, nu prea ne-a ieșit în întâmpinare. Um, multe state au susținut obiectivele de la Paris, obiectivele climatice, deci ar fi trebuit să facă mai multe. Au introdus uh, clauza de forță majoră și alte clauze care până la urmă au diluat drepturile pasagerilor și s-au făcut mai multe concesii și o să vedem acum uh, dacă nu cumva această clauză de forță majoră nu va defini practic standardele. Avem uh, mici îmbunătățiri în legătură cu bicicletele la bord, uh, într-adevăr și pentru persoanele cu mobilitate redusă, însă, în general, rezultatul negocierilor uh, nu face trenul mai atractiv uh, prin mai multe drepturi ale călătorilor și uh, ca parte a pactului ecologic, trebuie să spunem, acest uh, rezultat nu e unul mulțumitor. Mulțumesc. Domnul Ortef, e conectat? Nu este. Are, domnul, uh, are cuvântul domnul Lutgen. Mulțumesc că nu îmi propun să țin uh, locul domnului Ortefe. Uh, sunt de acord cu ce spunea antevorbitoarea. Uh, e clar că sunt elemente care dezamăgesc, trebuie să recunoaștem, legate de drepturile călătorilor, mai ales dreptul la informare, dar s-au făcut totuși progrese în legătură cu persoanele cu mobilitate limitată, au dreptul la un însoțitor, eu prefer să mă concentrez pe acestea. Apoi, pentru persoanele cu handicap uh, s-au făcut eforturi ca ele să poată, fi, să poată face întregul uh, traseu singure, dar și pentru bicicliști uh, s-au făcut niște progrese, există diferite planuri de relansare, mijloace care vor fi acordate, deci uh, există totuși o obligație să se facă anumite investiții, astfel încât cei uh, cu mobilitate redusă, cicliștii, să vadă îmbunătățiri concrete pe teren. Deci, uh, în parte s-a arătat scopul, dar în parte, repet. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul uh, Cien, domnul Ortefe, bun venit. Vorbeam despre negocierile privind drepturile călătorilor pe căile ferate. Uh, vreți să ne spuneți ce impresii aveți în general în legătură cu aceste negocieri? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Câteva cuvinte rapid vreau să spun pentru a mulțumi întâi colegului Liberațchi pentru această foarte bună cooperare. Desigur, negocierile au fost uh, problematice, știți. De ce? Pentru că Parlamentul și Consiliul nu erau de acord. Uh, în orice caz, aveam poziții foarte divergente și a trebuit uh, să ne întâlnim de patru ori în trialog pentru a ajunge la un acord, ceea ce spune multe despre problemele întâlnite. Cred că am reușit să obținem această poziție a grupului, să obținem uh, niște progrese reale, mai ales în ceea ce privește asistența pentru persoanele cu handicap, transportul uh, bicicletelor. Știu că nu e exact ce doream, dar cred că tot e un progres. Uh, protejarea, uh, protecția călătorilor în caz de întârziere sau anulare, cu posibilitatea de a folosi un mijloc de transport uh, alternativ uh, pe spezele companiei feroviare, dar văd că sunt și critici care se coagulează în legătură cu clauza de forță majoră și cred că trebuie să lămurim un pic subiectul acesta. Nu, călătorii nu o să-și piardă drepturile. În continuare vor avea dreptul la rambursare, la ajutor, la un nou traseu. În caz de furtună sau de probleme tehnice, nu se va invoca acea clauză, ci doar în situații perfect excepționale, cum ar fi uh, Uh, cu tremurele sau uh, actele de terorism pe care, din păcate, trebuie să le avem în vedere astăzi. Deci e vorba de situații foarte rare, excepționale. Deci dacă obiectivul era să împăcăm, uh, să atragem călătorii către tren, eu cred că s-a făcut un pas înainte important și eu sunt de acord cu acest compromis, acest acord. Mulțumesc. Mulțumesc, dragi colegi. Dacă nu sunt observații, se pare că nu, vom trimite acest uh, mandat în plenară. Și trecem acum la crearea unui mecanism pentru interconectarea Europei, unde avem o prezentare a negocierilor interinstituționale pentru constituirea mecanismului de interconectare a Europei. Domnul Marinescu și domnul Riche sunt coraportorii noștri pe acest dosar. Despun Ah, încă o dată, e vorba de un raport făcut de tra- Tran și ITRE, care e Comisia de Fond, și dăm uh, cuvântul celor doi coraportori, câte două minute, domnul Marinescu mai întâi. Mulțumesc! Am insistat și am obținut o reuniune cu președinția germană deja. A fost o reuniune la nivel tehnic dar cu ceva rezultate, pentru că am propus deja unele soluții, mai ales în legătură cu participarea țărilor terțe la program și Consiliul a fost de acord cu propunerea noastră, așa că deja am înaintat uh, într-o oarecare măsură. Acum insistăm însă din nou pentru un trialog. O propunere a președinției germane era să-l avem pe 26 octombrie, dacă însă s-ar fi adoptat CFM-ul până atunci, deci în 12 zile. După părerea mea, nu. E cea mai uh, utilă propunere, dar noi tot insistăm să avem încă o reuniune pentru că noi considerăm că putem negocia multe dispoziții din uh, regulament fără a umbla la cifre. Dispozițiile nu depind de cifre. Putem așadar să facem pași înainte. Așa că nu vom sosi uh, sub presiunea negocierilor de a discuta în același timp cifre și dispozițiile pe fond, când se va fi agreat CFM-ul. Dacă acesta e adoptat înainte de sfârșitul acestui an, uh, am avea o săptămână pentru negocieri cu presiuni, știți, trebuie încheiate toate, știți cum se întâmplă de obicei. Bun, cred că așa ar trebui să procedăm. Cam atât deocamdată și vreau să subliniez cât de bine am lucrat cu coraportorul. De fapt, cu toți trei am lucrat bine împreună. Mulțumesc, domnule Riche. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu voi repeta, bineînțeles, ce a spus Marian în legătură cu acest subiect. Probabil că e o discuție care va fi grea, cea dintre Parlament și Consiliu. Dar mi se pare că noi în Parlament suntem bine aliniați, avem deci o poziție de plecare puternică. Bineînțeles, cifrele fac uh, obiectul altor dezbateri, din păcate. E vorba de CFM. Și ca să adaug câteva detalii, mai întâi, uh, în discuțiile privind fondurile și instrumentele speciale, obișnuința e să refuzăm ca dată de plecare 1 ianuarie 2021, adică ne-am cam antepronunțat în legătură cu discuțiile despre CFM. Deci nu vom accepta ca data de plecare să fie stabilită în modul acesta arbitrar înainte ca negocierile privind CFM-ul să se fi încheiat, pentru că în felul acesta am privat Parlamentul de un instrument de uh, presiune politică și de oarecare latitudine bugetară. A doua observație ca și coraportorul, uh, sunt pentru continuarea discuției în comisie tehnică, nu chiar într-un trialog, pentru că discutăm uh, fără cifre, oricum, pe 26 octombrie, în măsura în care avem uh, o serie întreagă de aspecte tehnice de discutat. Și când spun de discutat, uh, de fapt vreau să spun că sunt dezacorduri chiar mari cu Consiliul în ceea ce privește alocarea de, pentru programe, pentru că um, ceva ce am văzut rar de când sunt în acest for, e că Parlamentul De fapt, în regulament avem un capitol uh, în care avem o defalcare a alocărilor uh, pentru acest regulament. Deci va trebui să lămurim situația și apoi trebuie văzut și cum se fac alocațiile între diferitele capitole. Nu o să insist acum mai mult. Cred că suntem uh, într-o primă fază de explorare. Vreau doar să reamintesc că mi se pare că negociatorii Parlamentului sunt, au o poziție puternică și coerentă, care surprinde cam toate grupurile și uh, care sunt în acord pe subiectele grele. Și în al doilea rând, discuția nu va fi chiar așa de ușoară, discuția cu Consiliul. Dar uh, luăm taurul de coarne și uh, încercăm o, un bun acord în a treia încercare. Doamna Garcia Menius. Gracias, presidenta. Muy brevemente. Desde... Mulțumesc, doamna președintă. Foarte pe scurt. În calitate de raportor din umbră, Aș vrea să vă spun că la prima întâlnire pe care am avut-o săptămâna trecută cu președinția germană, am avut uh, senzația că Consiliul avea uh, idei destul de originale, a introdus în dosar uh, prevederi și concepte noi uh, pe care nu le consideram nici necesare, nici nu știam de unde vin. Uh, de aceea noi vom lupta pentru a avea cel mai bun buget, pentru a avea rețeaua bazică până în 2030 și după aceea până în 2050 și pentru asta avem nevoie de o poziție unită din partea Parlamentului. De altfel, raportorii se completează foarte bine între ei, formează un adevărat uh, tandem de negociere și uh, îi vom ajuta uh, alături de domnul Riche și alți colegi de la care întotdeauna avem de învățat. Mulțumim! Mulțumesc, doamna Garcia Munoz. Domnul Cof, sunteți alături de noi? Vă rog, aveți cuvântul. Puteți apăsa butonul speak. Vă mulțumim. Nu vă vedem? Ba da, vă vedem. Mulțumesc, mulțumesc mult și raportorului și raportorilor din umbră pentru uh, cât au lucrat la acest raport. E un dosar extrem de important pentru investițiile în viitorul Europei și decarbonizarea transporturilor. Suntem și noi dezamăgiți de reducerile masive propuse de Consiliu și suntem dornici să reluăm negocierile ca să ne asigurăm că această facilitate este finanțată corect și îndrumată către durabilitate. Deci anticipăm uh, următoarea rundă de negocieri, le așteptăm cu nerăbdare. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc, domnule Kaf. Avem mult uh, noroc în această comisie, pentru că l-avem pe domnul Marinescu și l-avem și pe domnul Riche. Contăm mult pe dumneavoastră. Deocamdată nu știm dacă pe 26 octombrie. Fac și eu niște presiune. Nu știm dacă va fi un trialog sau o reuniune tehnică pe 26 octombrie. Vă rog. Ei au propus trilog, au spus că nu mai vor reuniuni tehnice, vor trilog, dar cu condiția ca CFM-ul să fi fost deja agreat până atunci, ceea ce nu se poate. Vom trimite o scrisoare, am și discutat înainte de reuniunea aceasta, vom trimite o scrisoare spunând că ne dorim trialogul uh, chiar dacă nu s-a finalizat discuția despre CFM în 10 zile. Foarte bine, atunci vă urez de pe acum Ah, noroc pentru 26 octombrie. O să văd dacă pot să vin și eu alături de dumneavoastră. E clar oricum că la discuții negocieri bugetare e vorba de cifre, ce e greu. Deci va trebui să impunem noi orientările în acest viitor trilog. Mulțumesc oricum pentru această muncă excelentă. Îmi pare rău că trebuie să vă spun acest lucru, însă, din păcate, ajungem la finalul uh, lucrărilor noastre. Nu fiți uh, prea triști, nu e grav. Ne revedem uh, pe 28 și pe 29 octombrie. Dacă nu sunt alte... Da, da, se termină, domnule Etienne. Dacă nu sunt alte întrebări, dragi colegi, se încheie ședința.